ofere un loc de muncă uh, în timp de cel mult patru luni, acest lucru dă dovadă de solidaritate. Vă mulțumesc, domnule Mann. Înainte de a ajunge la procedura intervențiilor spontane, am fost anunțat și trebuie să vă comunic că autoritățile competente din Irlanda m-au informat că domnul Provincia de Rosa va fi înlocuit de doamna Emer Costello, începând cu data de 15 februarie 2012. Îi, îi urăm bin, bun venit noi noastre colegi, colege. Muss Sie daran erinnern, dass gemäß Artikel 3 Absatz Și vă reamintim că în virtutea articolului 3, paragraful 2 din regulamentul de procedură, uh, aceste doamnă Costello trebuie să dea dovadă că deține prerogativele necesare și că și va intra în deplinătatea drepturilor de membru a Parlamentului European după declarația în nume propriu că nu deține niciun fel de funcție incompatibilă cu exercitarea funcției de eurodeputat. Acum trecem la procedura intervențiilor